Good morning, dear colleagues. If you'd like to take your seats, maybe Bună dimineața, stimați colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe ședința din această dimineață. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru atenție. Întâi de toate vreau să salut un nou membru al comisiei noastre, domnul Rupert Matthews, Bună ziua, bun venit! Domnul Matthews îl înlocuiește pe colegul nostru, domnul Duncan. Primul punct pe ordinea de zi este raportarea în ce privește stadiul negocierilor în trialog, pachetul deșeuri mai întâi, Parlamentul, Consiliul și Comisia aici au avut un schimb de opinii pe temele ce se referă la pregătirea la nivel tehnic. Consiliul continuă să respingă uh, apelurile Parlamentului în ce privește țintele de uh, risipă alimentară 2025-2030, anexa cu măsurile indicative vizând să ne îndreptăm către o economie circulară. În cea de-a doua parte a trilogului, o discuție generală a avut loc, o dezbatere generală pe o serie de teme cheie, precum ținte și ca- metode de calcul, derogări, EPR, Uh, deșeuri uh, bio și uh, colectarea selectivă. Discuțiile vor continua pentru a pregăti cel de-al treilea trilog planificat pentru 26 septembrie. Al doilea subiect se referă la ETS. A avut loc un al doilea trilog informal bazându-ne pe poziția noastră din 15 februarie uh, și mandatul Coreper și al Consiliului de pe 19 mai. Cele trei instituții au încercat să vadă care sunt rezultatele ședințelor tehnice pe o serie de puncte ce țin de o mai bună aliniere cu nivelurile de producție, benchmark-uri, uh, evaluarea calitativă, în ce privește decarbonizarea fondul pentru inovație și revizuirea acordului de la Paris. Președinția a fost de acord să prezinte o seamă de, să prezinte o seamă de compromisuri către statele membre și apoi a prezentat poziția Consiliului vis-a-vis -vis de propunerea Parlamentului, care nu e reflectată în propunerea generală, în special în ce privește aviația și uh, uh, navigarea. Compensarea costurilor indirecte, fondul pentru tranziție și așa mai departe. Apoi s-a trecut la o dezbatere de orientare în ce privește triunghiul de teme, ambiție, protecția împotriva um, CO2 și alte tipuri de fonduri. Am căzut de acord Consiliul și Comisia că se vor face progrese la nivel tehnic pe mai multe subiecte, precum articolul 10D, Uh, prevederile MSR și alte metode de simplificare. Ieri a avut loc un al treilea trilog informal unde am discutat încă o dată variabilele cheie ale acestui dosar și temele regrupate, interconectate pentru a se face progres. Mm, întrebări, clarificări, um, au fost solicitate în ce privește ambiția propunerii făcute și mai ales în ce privește prevederile MSR și elementele de revizuire. Am solicitat uh, explicații suplimentare în ce privește legăturile între benchmark-uri, uh, libera alocare și posibilitatea de lansare a factorului transsectorial, abordarea binară, revizuirea ajutoarelor de stat și uh, impactul asupra costurilor indirecte de compensare. Eligibilitatea proiectelor, potrivit articolului 10d, au fost discutate și Parlamentul a clarificat în mod suplimentar destinația anumitor fonduri. Cele trei instituții au fost de acord să um, abordeze la nivel tehnic fondurile MSR. Pe 13 septembrie urmează următorul trilog și până atunci sperăm că încă două ședințe tehnice vor avea loc. Pe 21 iunie a fost un trilog în care s-a obținut un acord ce spune că operațiunile de piață secundară pentru uh, elementele uh, electronice potrivit ROS vor fi acoperite, precum și uh, piese folosirea acestor piese în toate echipamentele electrice și electronice prevăd ca reutilizarea să funcționeze în sistemele business to business. Mai mult decât atât, Comisia va trebui ca uh, să acorde aplicantului uh, statului membru un calendar pentru acordarea derogărilor uh, în ce privește substanțele um, de folosit în astfel de aparatură. Vom vota vota da, chiar în această dimineață ceva mai târziu, iar votul în plenar e fixat pentru 21 octombrie. Acestea fiind spuse, unii din colegii noștri au participat la o misiune la cea de-a 71-a sesiune a Comisiei pentru Protecția Mediului Marin, MP MPC 71 al Organizației Maritime Internaționale. Am um, decis ca o delegație noastră să participe la acest eveniment și cei doi colegi au fost domnul Faria și domnul Eckhout și aș invita pe amândoi, pe scurt, să ne spună câte ceva despre uh, această delegație. Mai întâi are cuvântul domnul Faria. Mulțumesc, doamnă președinte. E bine, așa cum știți, e cea de-a treia oară când Parlamentul European trimite o delegație, o misiune la uh, IMO. Era vorba de cea de 71 sesiune a Comisiei pentru uh, Protecția Mediului Marin și s-a derulat de pe 3 pe 5 uh, iulie. Uh, eu însumi și Basecau din partea verzilor am participat și, cum spuneam, e a treia oară când Comisia Envi trimite delegați la o astfel de uh, sesiune. Ce pot să vă spun? Că a fost primul grup uh, Intersession care a lucrat și s-au discutat teme despre CEC, inclusiv uh, nivelul uh, ambițiilor de viitor, inclusiv uh, măsuri pe termen lung, mediu, construirea de capacități și eventuale linii directoare. Discuțiile au fost fructuoase. Dacă mă întrebați care sunt elementele concrete obținute după această sesiune, e bine, <laughs> ideea e că, așa cum se obișnuiește, e bine ca discuția să continue. Totuși, ar fi bine să putem uh, obține uh, măcar un acord politic pentru niște ținte uh, și un angajament pentru niște ținte până în 2018. Dorim un astfel de angajament politic pentru a implementa Uh, astfel de măsuri în cel mai scurt timp posibil și, practic, există o listă posibilă de um, măsuri pe termen scurt, cum ar fi înăsprirea standardelor în uh, designul navelor uh, sau managementul rapid al navelor. Astfel de măsuri trebuie, cum spuneam, implementate în cel mai scurt timp posibil. Astfel, vom putea reduce emisiile uh, uh, în navigație tocmai pentru a respecta acordul de la Paris. Ideea este că nu mai putem continua să așteptăm, tot discutând și discutând. Uh, există și câteva evoluții negative. MPC 71 s-a decis să, să discute standardele pentru nave la începutul anului viitor și navele construite astăzi încă se vor uh, vinde în anii 2040-2050. Ca atare, mm, trebuie găsite măsuri pentru a scădea drastic uh, emisiile la jumătatea acestui secol, de unde importanța deciziilor. IMO a decis să nu pună în aplicare, un sistem de verificare a colectării de date în cadrul organizației. Trebuie să ținem seama de nevoia de transparență atunci când UE va decide să modifice propriul sistem de colectare a bazelor de date. Uh, IMO trebuie să respecte um, obiectivele GIEC, și Parlamentul arată că UE va lua măsuri doar în absența unui sistem comparabil care operează la IMO. Și se pare că sectorul navigației până la urmă va fi inclus în schema ETS la nivel UE. Uh, s-a vorbit mult, uh, au existat conversații, mai ales la nivel bilateral și, până la urmă, prea puține rezultate pe masă. Eu uh, cu asta am rămas din ședința de săptămâna trecută și rezultatul intersesiunii din săptămâna anterioară. La început noi am fost foarte optimiști în ce privește concluzia acestei ședințe intersesiuni și ne-am așteptat ca la sesiunea propriu-zisă lucrurile să meargă mai departe. Din păcate însă uh, lucrurile au fost diluate și se bate pasul pe loc. Poate că Bas Ecut poate să adauge și alte lucruri. Haideți să Așteptăm următoarea sesiune a MPC și, cum se spune în țara mea, haideți să sperăm. Până la urmă vor apărea și rezultatele. Mulțumim foarte mult. Domnule Faria, spune președinte, acum celălalt pilon al delegației noastre, domnule Eckhout, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, colegului Faria pentru uh, ce a povestit uh, despre întâlnirea de la Londra a IMO. A fost o misiune grozavă, alcătuită din doi delegați și până și domnul Juncker a fost furios că noi eram la Londra marți dimineață și nu în plenară să-l ascultăm pe dânsul. Și mie mi s-a părut că e o ședință clasică a IMO numai depinde cum te uiți la pahar, dacă e pe jumătate plin sau jumătate gol. Dacă vii din interiorul IMO și ești obișnuit la ritmul schimbărilor în IMO, ai putea spune chiar și că există o schimbare de dispoziție. Eh, și subline acest lucru. Insulele din Pacific, insulele eh, Marshall, Tuvalu, dar și un stat mare ca și Bahamas, uh, uh, intră tot mai mult și la nivel politic, pentru că până acum uh, contribuiau doar la nivel tehnic uh, în ce privește registrele și așa mai departe. Însă aceste insule, uh, înțelegând care e impactul schimbărilor climatice, intră într-o dinamică pozitivă, o dinamică politică și din perspectiva IMO, pentru noi era a treia oară că participam, poți să vezi că, într-adevăr, se discută în sfârșit că trebuie făcut ceva cu schimbarea climatică. Însă dacă privești de partea cealaltă, ce s-a decis? E bine, s-a decis că vom continua să lucrăm la o strategie care va fi adoptată în 2018 și din 2023 vom începe să o implementăm. Deci, cam, iată cam unde suntem la IMO. Încă sperăm și credem că strategia ce va fi adoptată la anul aprilie 2018 că va conține și o viziune, că va avea niște obiective și că va avea niște măsuri pe scurt, pe termen scurt, să nu mai așteptăm până în 2023 și firește și alte acțiuni pe termen mediu și lung. Acum, nu se știe când uh, acele rezultate vor fi pune în aplicare, anumite Uh, părți interesate sunt gata să împingă această agendă și alături de insulele din Pacific, noi europenii uh, trebuie să ne mobilizăm, dar sunt și țări, firește, care nu sunt gata să intre în acțiune. Și cele două intersesiuni, asta vor discuta. Una va fi în octombrie și una chiar înainte de următoarea sesiune MPC 71, la primăvară, și e crucial ca la următoarea sesiune să se adopte strategia în sfârșit. Rata schimbării, după mine, încă e prea lentă, dar haideți să vedem ce se va întâmpla. Mai avem un an până atunci și să sperăm că strategia se va solda cu rezultate imediate, pentru că dacă amânăm până în 2023, uh, această amânare mie nu mi se pare o opțiune. S-a discutat într-adevăr despre colectarea datelor și sistemul de colectare a datelor, dar cum domnul Fari a spus, deja există mari diferențe uh, față de abordarea europeană, în special în ce privește transparența și verificarea din partea uh, părților terțe. Deci uh, abordarea europeană eu cred că trebuie să-și mențină cursul, deși am discutat cum se pot uh, alinia cele două abordări IMO respectiv UE. Încă sunt multe de făcut. A fost util ca noi să fim acolo pentru că prezența Parlamentului European, presiunea politică, determină părțile să se miște, dar vorbim încă de uh, imon și de inerție. Deci trebuie accelerate lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, spune președinte. Am văzut care este implicarea președintei insulelor uh, Marshall atunci când uh, s-a întâlnit cu noi uh, la Strasburg uh, în urmă cu uh, puțin timp. Înțeleg că ar dori și Comisia să intervină pe același subiect. Doamna Urser, vă rog, mulțumesc și bună dimineața! Aș dori, în numele Comisiei, să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi la Londra în eforturile noastre de a ne adresa statelor terțe pentru a accelera agenda climatică în domeniul navigației. S-a mai spus, această a treia întâlnire a fost una crucială în a mișca oarecum delegațiile mai sceptice și sunt de acord cu evaluările deja făcute. Atmosfera se ameliorează acolo și în sfârșit lucrurile par să se miște. Trebuie să recunoaștem că e o agenție a ONU uh, cu 173 de națiuni la masă pentru a obține consens. Deci, prin definiție, lucrurile merg mult mai lent uh, prin comparație cu ce se întâmplă aici în Uniunea Europeană, dar uh, au fost și elemente pozitive un bloc de țări, practic, care în mod tradițional um, împiedicau sau blocau absolut orice inițiativă în ce privește reducerea, de, uh, reducerea emisiilor, în sfârșit Uh, a ieșit din această atitudine și începe să se miște. Deci noi sperăm la Comisie că până în 2018 va exista o strategie, sunt de acord, va dura până în 2023, să vedem și măsuri concrete adoptate, dar aș vrea să menționez și că IMO a fost prima agenție internațională care a propus un standard obligatoriu de design al navelor în vederea reducerii emisiilor. Deci, iată o ameliorare. Și am mai putut constata că așa cum e și cazul colectării datelor, ori de câte ori se decide ceva la această agenție a ONU, uh, implementarea totuși vine foarte rapid odată ce decizia e luată. Și aș mai menționa că un proiect de construire de capacități finanțat de Uniunea Europeană, și vorbim de 10 milioane de euro, pentru a construi 5 centre de cooperare tehnologică maritimă, uh, E un proiect care a primit foarte multă apreciere și vizibilitate, tocmai din partea țărilor uh, care înainte erau sceptice și sperăm să putem um, să capitalizăm acest efect pozitiv în viitoarele negocieri. Din partea Comisiei pot să vă spun că e un efort comun al colegilor de la Envi și Tran și dau cuvântul și colegului meu care a urmărit îndeaproape uh, sistemul de colectare a datelor prin comparație cu sistemul UE tocmai pentru a evalua felul în care aceste lucruri pot fi um, coroborate. Am și eu câte ceva de spus despre sistemul de colectare a datelor adoptat uh, toamna trecută. La sesiunea actuală s-au adoptat uh, cele două linii directoare care rămăsa, rămăseseră de adoptat. Acesta vizează gestiunea datelor, bazei de date uh, ne dăm seama că toate aceste linii directoare oferă posibilitatea secretariatului de a se asigura că datele obținute sunt într-adevăr complete. Și după aceea mai există și, o, și linii de directoare cu privire la verificarea datelor colectate și am observat că membrii au uh, arătat că sistemul european este diferit de cel al uh, IMO, Ni se pare că sistemul IMO este prea general uh, spre deosebire de sistemul nostru. Prin urmare, pe viitor, uh, va trebui să apropiem uh, sistemul acesta IMOT, să încercăm să apropiem acest sistem de sistemul european. Acum, în ceea ce privește acțiunile la nivel uh, european, încercăm să venim cu noile propuneri legislative necesare în domeniu, facem evaluarea de impact și de asemenea uh, discutăm cu părțile implicate. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult. Uh, acestea fiind spuse, porțiunea aceasta a discuției s-a încheiat. Trecem la voturi. Dacă, listele, dacă cartelele dumneavoastră de vot sunt pregătite, v-aș ruga să le apropiați de, de console. Începem cu un vot simplu. Vot unic. Este vorba despre o obiecție referitoare la OMG. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea? Atunci votul s-a închis. Se adoptă. The second Trecem la al doilea vot. Este vorba despre restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electronice și electrice. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. votul s-a închis. Se adoptă. Vă mulțumesc. We vote on uh, Gambus report. Trecem la raportul Gambus, norme procedurale referitoare la raportarea în materie de mediu. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Respins, îmi cer scuze. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum raportul astfel amendat, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Votăm acum decizia de a demara negocierile interinstituționale. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Mulțumim mult! Trecem la raportul Flanagan măsuri de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public. Începem cu compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 40. Votul s-a închis. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm votul la a doua parte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru. Vreți să verificăm 87? Uh, Bine, verificăm. Votul s-a deschis la 87. Votul s-a închis. Se adoptă. 88. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 95. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări! Raportul Girling. Limitările domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației. Începem cu compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Nu, a, 11 și 12 urmau să fie votate împreună. Trecem la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la tran 10 și amendamentul 90 împreună. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 13 pentru, devine caduc. Trecem la amendamentul 17. Și acesta e caduc. 91. <laughs> Amendamentul 91. Acesta e bun. cine e pentru? E, e, e de votat. <laughs> Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100. <laughs> Pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 101. Pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. la câteva pagini distanță, găsiți amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 12 pentru, împotrivă, Ah, lista aceasta de vot e cam colorată pentru gustul meu. Compromisul 7 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. 138 pentru, împotriva, abțineri, respins. Tran 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. ITRE 1 pentru, împotrivă, abțineri, verifică votul la intră 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva abțineri, respins. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. Litre 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Litre 3, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm votul la ITRE 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. a adoptat. 29 pentru. Împotriva abținerii respins. 30 pentru. Împotriva abținerii respins. 31 pentru. Împotriva abținerii respins. Tran 2 pentru. Împotriva abținerii respins. Amendamentul 1, două părți, prima parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, respinsă. Treizeci trei pentru, împotrivă, abțineri, respins. Treizeci patru pentru, împotrivă, abțineri, respins. Treizeci cinci pentru, împotrivă, abțineri, respins. Treizeci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abținerii, respins. ITRE 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Patruzeci și trei pentru împotrivă, abținerii, respinsă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă abținerii se adoptă. Rând 6, part, două părți, prima parte pentru, împotrivă abțineri, respinsă. Partea a doua devine caducă. Trecem la 52. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Litra 8, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, Yeah, but I'm voting on 55. 55, so who is in favor? Against? Abstentions adopted. 55 se adoptă. Okay. Um, six, who is in favor? Against? Abstentions adopted. 56. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. 60. Pentru, se uh, respinge. I3, I30. Cine este pentru? Împotrivă. Obțineri. Nu am văzut uh, da, ce au făcut socialiștii. Ați fost pentru sau împotrivă? Atunci se adoptă. Vreți să verificăm? Care era oare? I30. Bine, atunci deschidem, deschidem votul pe I30. Închidem votul. Se adoptă. 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul electronic final este deschis acum. And the vote is closed. Votul este închis și se adoptă. Felicitări și mulțumesc foarte mult! Wow! I hope you're ready for the next one. Sper că sunteți pregătiți pentru următorul. Pare să fie multe de votat. Următorul vot va fi pe așa numitul dosar LULUCF. Și începem cu amendamentul 94. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Haideți să verificăm. Haideți să facem o primă verificare. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 101. Osută unu. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 118. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 15. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Amendamentul 134, partea a doua. Îl votăm împreună cu Agri 21, partea a doua. Cine este pentru? Cele două împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deschidem votul pe 138. Votul este închis. Se respinge. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147. Vreți să verificăm 148? Deschid votul pe 148. Votul este închis. Se respinge. O 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm 159, dacă doriți. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Agri 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. de devine caduc, așa că trecem la compromisul 16A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm dacă doriți, pentru că e vorba de un compromis. Compromisul 16A, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 16B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 33 pentru, împotrivă, abțineri, Nu îmi dau seama exact care, care e situația. Socialiștii sunt pentru sau împotrivă. Nu știm sigur, așa că haideți să verificăm. Votul este deschis. Votăm acum pe I333. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru? Da, domnule Lins. Compromisul 5. E la pagina 17, cel puțin pe pagina mea. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm pe 247 și Agri 41 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm 250. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 251 și 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 254 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri, se respinge. i 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. i 39 pentru împotriva, abțineri, se respinge. ITRE 40 pentru, împotriva. Îmi cer scuze, compromisul 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum ITRE 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pagina 22, cel puțin pe lista mea de vot, Agrim 53. Cine este pentru Agri 53 împotrivă? Abțineri se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. I31 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm I31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. ITRE 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 48. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. IT 8 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. IT 8. Unii nu și-au exprimat votul. Votul este închis. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 49. Votul este deschis. Alianțe destul de ciudate în cazul acestui vot. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 9 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. 58, 59 și 7 devin caduce. Trecem la agri 8 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 62. 62 devine caduc. Și trecem la 67. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Litre 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I3 13 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm I3 13. Cred că e adoptat, dar nu sunt sigură. I3 13. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. 76 pentru. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că e respins, dar haideți să verificăm 85. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 86. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm 86. Votul este deschis, votul este închis, se respinge. 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I3 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I3 17 pentru. Împotriva abțineri se respinge. I3 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm DV9. Am închis votul, se adoptă. DV10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, votul electronic final este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări și vă mulțumesc foarte mult! Uh, uh, uh, um, Am încheiat aici sesiunea de vot. Următorul punct de pe ordinea de zi este o prezentare din partea președinției estoniene. Ministerul, ministrul pentru mediu va fi prezent aici, însă va sosi abia la ora 11, așa că vom suspenda ședința până atunci.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

Good afternoon again, colleagues. Bine v-am regăsit, dragi colegi. Mulțumesc de alba loc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu președinția estonă reprezentată astăzi aici de domnul Sim Kisler, ministru al mediului din Estonia. Dumnealui uh, este aici, așa cum știți, la începutul oricărei președinție, aici, alături de noi, să discutăm prioritățile pe care uh, le prevede uh, domnul ministru Uh, am să-l informez cu plăcere că am votat uh, proiectul ETS și aviația, precum și lui LUCF, astăzi dimineață în comisia noastră. Știm că în următoarele șase luni există dosare foarte importante care țin de politicile climatice și de mediu și așteptăm cu interes uh, bună cooperare cu dumneavoastră, așa încât uh, aceste documente legislative aflate în lucru să poată progresa. Încă o dată bun venit printre noi și am să vă dau cuvântul pentru a ne prezenta prioritățile președinției estone. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputații Parlamentului European, doamnelor și domnilor, Mă bucur să fiu aici, în comisia dumneavoastră, astăzi, pentru a discuta cum putem împreună să aducem progrese pe agenda de mediu a UE, prezervând bunăstarea cetățenilor europeni și asigurându-ne că activitățile noastre se mențin în limite ecologice în beneficiul planetei. Estonia s-a alăturat Uniunii Europene în 2004 și Acum este pentru prima dată când avem privilegiul de a deține președinția Consiliului UE. Considerăm acest lucru o deosebită onoare și pentru a marca o astfel de ocazie istorică aș dori să mă exprim și în limba mea maternă, estonă. Aasta alguses tähistame Eesti Vabariigi sajandat juubelit ning see Estonia celebrează 100 de ani de existență destinul a făcut să preluăm președinția Consiliului cu șase luni mai devreme și ne-am pregătit pentru această provocare. Vom acționa cu hotărâre, indiferent care vor fi circumstanțele imprevizibile ale președinției noastre și toate acestea în beneficiul cetățenilor. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a trata toate propunerile în mod eficace și constructiv. Acum am să mă exprim din nou în limba engleză. Astăzi este uh, Ziua Internațională a Populației și suntem azi pe planetă aproximativ 7,5 miliarde potrivit uh, estimărilor celor mai recente ale ONU, lumea va ajunge la o populație de 10 miliarde până în 2050. Este o perspectivă catastrofală dacă vom continua ritmul curent al producției și al consumului. Din fericire, Europa trece deja către o economie circulară eficientă din punctul de vedere al resurselor și cu emisii scăzute. Stimați deputați, aș dori să afirm că pentru noi Parlamentul este un partener esențial în procesul legislativ și așteptăm cu interes o colaborare productivă cu membrii Comisiei dumneavoastră. Suntem gata să ne lansăm într-un dialog constructiv pentru a ajunge la cele mai bune soluții reglementare. Prioritățile noastre pentru Consiliul de Mediu acoperă trei subiecte, schimbările climatice, economia circulară și eco-inovarea. Vă rog să notați că tot ce ține de sănătatea publică și siguranța alimentară vor fi abordate ceva mai târziu astăzi de către colegul meu Evgeni Osinovski, ministru al Sănătății și al Muncii. Propunerile pe care am să le fac acum au fost deja incluse ca teme prioritare în agenda uh, legislativă europeană pe 2017. Estonia este gata să ducă mai departe um, dosarele și progresele uh, făcute de colegii noștri maltezi. Acțiuni pentru a combate schimbarea climatică uh, sunt uh, în vârful listei noastre de priorități. Președinția estoniană va încerca să mobilizeze propunerile mm, cadrului 2030 pentru climă și energie al UE, încercând să reducem emisiile de gaz cu efect de seră 40% în următoarea decadă. Și aș începe cu ETS. Acum că am revenit la elanul inițial, vom fi în măsură să acționăm în mod mai productiv. Perspectivele sunt promițătoare, pentru că avem aceleași scopuri. O schemă de schimb uh, de comerț cu uh, certificate de emisii uh, potrivit și care să ne ducă către țintele pentru 2030. În ce privește emisiile din aviație, sperăm să demarăm, dar și să finalizăm trilogurile și vă felicit pentru votul cu succes de azi dimineață. Din punctul nostru de vedere, președinția malteză a obținut uh, un mandat de negociere în iunie și noi suntem gata să ne lansăm în aceste dezbateri cu Parlamentul, pentru că a obține un acord este decisiv pentru a oferi operatorilor din aviație securitate juridică și să arătăm că Uniunea Europeană susține uh, măsurile la nivel global uh, prevăzute de ICAO. Am așteptăm cu interes colaborarea cu doamna raportor Julie Gerling uh, pe ambele propuneri ETS. Aș dori să îmi exprim aprecierea uh, pentru doamna Gerling, care a vizitat Estonia în luna mai și s-a întâlnit deja cu echipa noastră. Acum, dacă e să privim la sectoarele care nu sunt cuprinse în ETS, mă bucur că Parlamentul a progresat și aici. Îl felicităm pe domnul raportor Gerbrandi în obținerea mandatului pentru trilog în ce privește um, regulamentul de partajare a eforturilor. Și salutăm uh, eforturile în ce privește regulamentul LULUCEF uh, sub leadership raportorului Norbert Lins. Felicitări încă o dată pentru votul de azi dimineață. Din partea noastră pot să vă spun că Uh, lucrăm pentru un compromis la nivelul Consiliului. Dorim să avem o abordare generală în octombrie și să lansăm trilogurile înainte de uh, finalul uh, semestrului. Acum, la nivelul negocierilor internaționale în ce privește schimbările climatice, Europa a avut un rol de liber, lider în acordul de la Paris. Lumea se uită către Europa tocmai pentru acest leadership în implementarea agendei de la Paris. Și din acest punct de vedere, uh, COP23 din noiembrie va fi un alt reper important pentru acțiunea climatică globală. Președinția estoniană se concentrează pentru a pune în aplicare programul de lucru de la Paris și să faciliteze dialogul în 2018. Vom discuta aceste teme la întâlnirea ministerială informală de la Tallinn. Un al doilea uh, punct focal al președinției noastre este tranziția către economia circulară. În momentul de față suntem în procesul de negociere al pachetului deșeuri, care va pune temelia unei economii circulare eficiente din punctul de vedere al resurselor. Președinția estoniană recunoaște natura foarte tehnică a acestui pachet și suntem gata să obținem un acord echitabil și just. Aș dori să-l felicit să o felicit pe doamna raportor Simona Bonafe pentru uh, efortul impresionant pe acest set de propuneri extrem de complexe. În același timp, așteptăm cu interes și uh, viitoarele propuneri ale Comisiei Europene, care vor constitui următoarea etapă al pachetului Economia Circulară, propunerea în ce privește plasticul, reutilizarea apei reziduale uh, și interfața pentru uh, chimicale, uh, produse și deșeuri. Pe lângă toate acestea, președinția estoniană va sublinia rolul eco-inovării în tranziția către economia circulară. Aceasta este prioritatea comună a trioului împreună cu Bulgaria și Austria. Împreună noi dorim să oferim un input constructiv pentru a promova această temă la nivelul UE. Uh, deja în această joi, când vom avea întâlnirea ministerială informală de la Tallinn, ne vom concentra pe transparența produselor, uh, orașe inteligente și finanțarea creșterii durabile. Vom dedica luna octombrie tocmai eco-inovării și vom găzdui mai multe evenimente care explorează soluțiile digitale sau Uh, bazate pe natură. În fine, ambiția noastră e aceea de a adopta uh, niște concluzii ale Consiliului în luna decembrie și la finalul lui 2018, când se va încheia perioada trioului nostru, să avem o abordare integrată pentru o politică coerentă a produselor. În plus, dorim să sporim rolul consumatorilor, incluzând sectorul public, uh, care ar putea uh, genera o mai mare uh, cerere pentru soluții eco-inovatoare uh, prin achiziții publice verzi și circulare. Concentrarea noastră pe eco-inovare se aliniază cu obiectivele mai largi ale dezvoltării durabile, așa cum sunt ele prezentate în Agenda 2030. Salutăm poziția activă a Parlamentului și recenta rezoluție pe această temă. Apreciem inițiativa demonstrată de raportorul Seb Dens eh, tot pe această temă. Consiliul a adoptat concluziile sale din luna iunie și așteptăm cu interes eh, acțiuni suplimentare din partea Comisiei Europene pentru a identifica lacunele din politicile europene pentru a propune și o strategie pentru implementare. În încheierea prezentării mele aș dori să spun că, întâi de toate, președinția estoniană speră să facă progrese substanțiale în ce privește propunerile Uniunii Europene de sistemul de reducere a emisiilor și, de asemenea, pachetul deșeuri. Aș dori să reafirm faptul că pentru noi, membrii comisiei dumneavoastră sunt parteneri de mare valoare în atingerea obiectivelor noastre comune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, doamnelor și domnilor. Și acum sunt gata să răspund uh, observațiilor și întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim și noi, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Înainte de a lansa dezbaterea, aș dori să salut prezența ministrului mediului din Bulgaria, domnul Meno Dimov. El este alături de noi astăzi, tocmai în pregătirea următoarei președinții a Consiliului, anume președinția bulgară. Vă salutăm, domnule ministru. Și acum Deschid dezbaterea, începem cu coordonatorii grupurilor noastre politice și am să-i dau cuvântul domnului Lize mai întâi, în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru eforturile dumneavoastră. Salut faptul că, iată, puneți pe primul loc protecția mediului înconjurător în lista priorităților dumneavoastră. Cu toții ne dorim obiective ambițioase în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Acum, dată fiind noua poziție a Statelor Unite ale Americii, e clar că trebuie să fim noi lideri. Aceasta este părerea grupului PPE, dar în același timp trebuie să avem grijă ca industria să nu se delocalizeze. Tocmai de aceea, în trialogul privind ETS-ul, trebuie să găsim un echilibru perfect. Uh, Propunerile Parlamentului European sunt mai, ușor mai ambițioase decât cele ale Comisiei. Parlamentul își dorește ca de la începutul perioadei viitoare uh, certificatele să fie șterse. Uh, noi am uh, fost de părere că Trebuie să existe ambiții cât se poate declare în acest sens. Sper ca și președinția să fie dispusă să negocieze cu noi. În ceea ce privește protecția, e important ca uh, companiile să aibă posibilitatea de a uh, face deci, companiile trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra faptul că în ceea ce privește carbon leakage se pot include în uh, categorii Chiar dacă la prima vedere lucrul acesta nu ar fi evident, ne aș dori ca președinția Consiliului să fie de acord cu, uh, cu noi și, de asemenea, procentele stabilite de către noi să fie considerate a fi mai bune decât cele ale Comisiei. După aceea, în ceea ce privește transportul aerian, uh, și noi, și în acest domeniu avem ambiții mai mari. Uh, noi considerăm că, de fapt, temele acestea sunt conexe. Dacă la nivel european avem ambiții mai mari în ceea ce privește sectorul transportului aerian, am putea să folosim lucrul acesta pentru a elimina disensiunile existente între instituțiile europene în ceea ce privește carbon leakage s-a calculat că ar fi vorba despre 1% dintre certificate și 1% e un procent uh, imens până la urmă și v-aș ruga să, să țineți cont de lucrul acesta. După aceea, încă ceva legat de LULUCF și partajarea eforturilor. V-aș cere să nu slăbiți nivelul ambițiilor, ar fi dezastros atât pentru acordul de la Paris, cât și pentru negocierile la nivel uh, european, uh, mondial, îmi cer scuze. Mulțumesc. Next speaker is Madame Dali on behalf of uh, Mulțumesc. Urmează doamna Dali în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte încântată, uh, sunt foarte încântată de a, Iată ambițiile președinției uh, estone a Parlamentului European. Încercați, practic, să protejați economia, dar în același timp să protejați și uh, mediul înconjurător. Am analizat cu mare atenție programul dumneavoastră, în, cel, în special părțile care se referă la uh, Europa durabilă. Uh, noi, socialiștii și democrații, ne dorim, bineînțeles, și o scădere a emisiilor de dioxid de carbon și de gaze cu efect de seră, așa cum s-a decis la Paris, și suntem de părere că toate păr- toate instituțiile europene trebuie să se asigure că ambițiile sunt transformate în realitate. Ar fi păcat să ne rezumăm doar la vorbe și declarații. Am câteva întrebări uh, concrete legate de programul dumneavoastră și de prezentarea dumneavoastră. Ați spus că în ceea ce privește aviația și ETS doriți încheierea trialogului în timpul președinției estone, dar vreau să vă întreb cum credeți că vor evolua aceste negocieri privind ETS-ul? Durează de ceva timp încoace, discuțiile trenează, deci viteza nu e cea pe care ne-am fi dorit-o. După aceea ați vorbit și despre transportul rutier. Ați spus că vreți să faceți eforturi active în acest sens și aș vrea să aflu de la dumneavoastră care sunt aceste eforturi active la, ca, la care vă referiți. După aceea, în pro- programul dumneavoastră, uh, menționați faptul că doriți uh, să, să promovați eco-inovația, uh, designul ecologic și, uh, de asemenea, vă doriți ca economia circulară să devină realitate. Ne-ar plăcea să primim mai multe detalii din partea dumneavoastră pe temele acestea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează doamna Girling în numele CR. Vă mulțumesc și eu vreau să-i urez bun venit uh, domnului ministru în fața noastră astăzi. Nu o să fiți surprinși de, uh, surprins de faptul că mă voi referi în special la propunerea legată de ETS. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, ajutorul pe care ni l-ați oferit deja noastră președinția estonă. Ne cunoaștem de o săptămână, dar în săptămâna aceasta am reușit să cooperăm într-o manieră eficientă. Am reușit uh, nu să schimbăm neapărat uh, direcția negocierilor, dar cu siguranță am schimbat uh, viteza. Avem deja, iată, o serie de date cu privire la aviație, un, un calendar uh, mai clar, un calendar care merge până la finele lunii octombrie. E clar că negocierile privind DTS-ul ar, ar trebui să fie finalizate cât mai curând cu putință, pentru că știți, uh, propunerea Stop the Clock, oprirea ceasului, va intra în vigoare. E important tocmai de aceea să negociem uh, într-o uh, manieră mai eficientă. Domnul uh, Lize a menționat deja interoperabilitatea care ar putea fi întrevăzută între această propunere, dar și alte propuneri uh, legislative. E clar că diferențele existe, există, e momentul să le discutăm, uh, ele nu vor dispărea de la sine. Uh, îmi dau seama că, iată, președinția estonă este oarecum de, de partea noastră, e obligată să schimbe ușor mandatele, știm că asta durează, dar ne bazăm pe dumneavoastră. Iată, venim, este vorba de, de propuneri legislative foarte importante atât pentru economia europeană cât și pentru mediul înconjurător. Vă urez mult succes și vă puteți baza pe ajutorul nostru. Am și eu o întrebare, care nu e neapărat uh, una de amploare. Sinergiile între pachetele legislative. Ați spus uh, clar că discutăm în momentul de față atât regulamentul privind partajarea eforturilor, cât și ETS, cât și uh, LULUCF. Eu aș spune că din păcate, un, Uniunea Europeană nu reușește să obțină sinergiile necesare între aceste pachete. Uh, nu le tratează ca pe un singur bloc, ci le tratează separat și lucrul acesta generează disensiuni și mai grave. Vreau tocmai de aceea să vă întreb care este părerea dumneavoastră, cum vom putea obține un pachet într-adevăr coerent până la finele procesului. Mulțumim. Urmează domnul Gerbrandi, în numele ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru eh, prezență, vă mulțumesc pentru prezentarea programului noastră pentru următoarele șase luni. Aștept cu nerăbdare eh, președinția dumneavoastră Am văzut uh, logo-ul dumneavoastră și să știți că am fost tare, tare încântată de el. După aceea uh, mă uit uh, pe plasa dumneavoastră, are niște elemente albastre, dar în interior, chiar uh, uh verzi, îmi cer scuze, dar în interior uh, e pădurea. Uh, Sper că lucrurile acestea se aplică sau uh, elementele acestea se aplică și programului dumneavoastră. Uh, așa, aparent, uh, nu-i prea ecologic, dar odată ce intrăm în detalii, sper să se dovedească a fi într-adevăr ecologic. Trecând la subiect. În ceea ce privește strategia europeană privind biodiversitatea, e clar că nu vom atinge ambițiile în domeniu până în 2020 dacă nu accelerăm lucrurile. Comisia și-a făcut partea, și-a făcut treaba, dar statele membre tac. De aceea vreau să vă întreb ce anume va face președinția estonă Poate vă veți uh, folosi uh, logo-ul de asemenea. Deci ce nume veți face pentru a convinge statele membre că trebuie să accelerăm dacă e să atingem obiectivele noastre pentru 2020? E vorba despre biodiversitate în general, dar în special în agricultura e importantă. Aceasta a fost prima întrebare. A doua întrebare, uh, partajarea eforturilor. Știm ce se întâmplă la nivel mondial, Statele Unite Uh, Turcia, iată, pare să-și schimbe și ea poziția vis-a-vis de acordul de la Paris, nu știm încă ce se întâmplă, dar important e ca Uniunea Europeană să rămână angajată. Următoarea reuniune a părților va avea loc în curând la Bonn. E important ca uh, Consiliul uh, privind mediul din octombrie să vină cu o poziție comună, dacă e ca la bun uh, să avem succes. Vreau să vă întreb cum anume vă, vă asigurați sau încercați să vă asigurați că această poziție comună va fi obținută în octombrie, în special în ceea ce privește partajarea eforturilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Conecina, în numele GUE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă urez uh, bun venit, domnule ministru, la ședința de astăzi. Mă bucur tare mult că ați avut, iată, posibilitatea de a veni alături de noi. Și sunt de asemenea încântată de faptul că președinția viitoare este și ea reprezentată în sală. Salut prioritățile dumneavoastră, dar trebuie să ținem cont de ceea ce este posibil. Sunt atât de multe documente pe masa noastră de lucru, atât de multe dosare care sunt interconectate, uh, încât uh, tare mă tem că mm, nu vom rezolva mare brânză în următoarele șase luni. Tocmai de aceea e nevoie de continuitate în uh, activitatea trioului președinției Consiliului European această continuitate este absolut esențială. Stimați colegi, trialogul de ieri ne-a arătat uh, relativ uh, clar că s-ar putea să încheiem trialogul măcar cel pe tema ETS. Este un dialog foarte important care a fost tergiversat, uh, din păcate, din mai multe motive. Pentru a încheia eh, uh, negocierile privind ETS-ul, pentru a avea o poziție comună pe LULUCEF și uh, partajarea eforturilor, trebuie să ne dăm silința, pentru că, cu siguranță, aceste decizii vor fi esențiale pentru activitatea viitoare, ale Uniun, eh, viitoarea activitatea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb tocmai de aceea care considerați că vor, sau cum considerați că vor eh, arăta discuțiile privind viitorul pachet de iarnă. Acolo eh, disensiunile sunt mai mari decât în cazul LULUCF sau ETS și cu toate acestea, toate dosarele acestea sunt interconectate. Vreau să vă întreb cum veți, vă veți asigura că aceste disensiuni sunt eliminate. După aceea, înțelegem uh, poziția Estoniei. Înțelegem uh, necesitatea uh, Estoniei cu care se confruntă Estonia uh, de a intra practic în rețeaua europeană privind transferul de energie. Vreau să vă întreb dacă vă putem asista în acest sens. Mulțumim, domnul Eichhout, în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului ministru pentru că a fost, uh, este alături de noi și pentru că ne-a prezentat acest uh, program foarte ambițios. Nu cred că am mai văzut uh, până acum atâtea dosare care să fie abordate în șase luni. Avem puțin timp la dispoziție, trebuie să ne ocupăm de dosarul privind um, economia circulară, pachetul privind energia, care cred că nu va avea legătură numai cu miniștrii privind uh, pentru energie. Cred că și dumneavoastră vă veți ocupa de el. Și da, urmează summitul uh, pentru climă de la Bonn. Aș vrea să mulțumesc în primul rând pentru declarația foarte puternică a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a acordului de la Paris după ce domnul Trump s-a retras, însă totuși avem o problemă de credibilitate. Dacă Europa vorbește de fiecare dată despre cât de important este să punem în aplicare acordul de la Paris, atunci întrebarea va fi următoarea, dar ce face Europa acasă la ea pentru a se asigura de faptul că acordul de la Paris este cu adevărat pus în aplicare? Eu uh, pot să vă pun foarte multe întrebări, dar aș vrea să mă concentrez acum pe un singur aspect, pe LULUCF. Sper că Consiliul va ajunge la un acord cu privire la LULUCF și la regulamentul privind partajarea eforturilor. Însă am observat că în negocieri se fac tot felul de artificii contabile. Europa, de exemplu, nu trebuie să socotească absorbantul în scădere. Uh, și știm cu toții că nivelul de absorție este foarte scăzut și Europa ar trebui să justifice acest lucru. Aș vrea să mă refer la articolul 5 din acordul de la Paris. Câteodată este util să mai citim acordul de la Paris. Aici se spune că părțile ar trebui să ia măsuri pentru a conserva și pentru a consolida absorbantele și uh, rezervoarele de uh, carbon și de emisii cu efect de seră. Uh, cum putem să justificăm toate aceste cifre dacă nu avem o contabilitate corespunzătoare? Haideți să ne asigurăm că LULUCF nu eludează această contabilitate și că astfel putem respecta prevederile acordului de la Paris. Pentru că altfel cred că vom avea o problemă de credibilitate, pentru că vom da vina pe Trump, dar în același timp noi nu vom pune în aplicare acordul de la Paris. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Eckhout! Acum urmează doamna Dornenu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului ministru pentru prezența dânsului uh, aici. Sunteți în centrul uh, luptei uh, împotriva schimbărilor climatice și ați plasat aici acordul de la Paris. Ar trebui să ne concentrăm dezbaterile pe acest acord și pe condamnarea politicii de mediu a lui Donald Trump. Dar în același timp, E cazul să luăm măsuri cu privire la această retragere a Americii din acord de la Paris și să fim conștienți de consecințele acesteia. Vreți să promovați o acțiune la nivel internațional, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, de exemplu, aici mă refer în special la CCONUSC mă refer și la Organizația Internațională Maritimă și alte organizații care au legitimitatea de a acționa în combaterea încălzirii globale în limita competențelor lor. Unul dintre principalele obiective ale președinției estoniene este să promoveze o economie circulară. Doriți o îmbunătățire reală a gestionării deșeurilor. Sper că Estonia va putea să facă propuneri cu privire la acest subiect mai ales că Talinul uh, este un reprezentant de seamă al acestei politici. Aș vrea să știu care sunt bunele practici pe care vreți să le împărtășiți cu celelalte state membre în ceea ce privește tratarea deșeurilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Uh, aici se încheie prima rundă de întrebări din partea tuturor coordonatorilor. Vă invit, domnule ministru, să ne oferiți acum răspunsurile și observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Am uh, luat notă de toate observațiile dumneavoastră și voi ține cont de acestea. Ați observat și dumneavoastră că programul nostru este foarte ambițios și Ați uh, recunoscut însă că există și uh, probleme de natură tehnică și juridică cu care cu siguranță ne vom confrunta. Dar vă asigur că vom face tot ceea ce ne stă în putință în cadrul Consiliului. Am impresia că întrebarea generală a fost următoarea. Ce putem face? Cred că putem să organizăm cât mai multe bilaterale cu putință. Să ne întâlnim cu toate statele membre și să putem avea discuții. Să vedem care sunt soluțiile pe care le propun statele membre și cred că la fel, uh, trebuie să abordăm și dialogurile tripartite. Trebuie să avem răbdare, să găsim timp și să facem eforturile necesare. În ceea ce privește întrebările specifice, voi începe cu cea a domnului Lize. Domnul Lize s-a referit la dosarele privind uh, clima, începând cu ETS pentru aviație. Așa cum uh, am mai spus, Am uh, primit uh, un mandat de negociere în iunie sub președinția malteză. Așa că considerăm că e nevoie de un acord foarte rapid pe acest dosar pentru că operatorii să aibă certitudinea necesară. De asemenea, reafirmăm uh, angajamentul Uniunii Europene de a stabili o măsură globală bazată pe piață în ICAO înainte de 2021. Cu siguranță că detaliile vor fi discutate în cadrul dialogurilor tripartite. și am înțeles preocupările dumneavoastră. Pe de o parte, doriți să păstrăm nivelul de ambiție și, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem riscurile la care sunt expuse industriile ce vor face și ele parte din acest proces. Doamna Dali și doamna Gerling au um, pus întrebări cu privire la dosarele legate de climă. Așa cum v-am spus, dorim uh, să avem o abordare generală cu privire la propunerea legată de partajarea eforturilor și LULUCF. Încercăm să uh, ne ocupăm de acestea în paralel. împreună cu propunerea privind revizuirea EU, UE ETS, considerăm că cele două propuneri uh, sunt vitale în uh, punerea în aplicare a cadrului um, de politică al Uniunii Europene privind clima și mediul înconjurător. Doamna Gerling, aveți dreptate, există o sinergie între toate aceste dosare privind clima. Și această sinergie trebuie avută în vedere pe parcursul negocierilor. Trebuie să vedem uh, dacă găsim soluții la astfel de probleme complexe. Domnule Aicaut, ați pus câteva întrebări uh, legate strict de LULUCF. Așa cum v-am mai spus, președinția va lucra intens pe proiectul uh, privind regulamentul LULUCF. împreună cu revizuirea UE ETS și regulamentul privind partajarea eforturilor, propunerea LULUCF um, va putea să vină în întâmpinarea nevoilor statelor membre și cred că vom putea să ne respectăm angajamentele luate în cadrul acordului de la Paris. În timpul negocierilor am încercat uh, să păstrăm un echilibru, dar în același timp uh, să nu scădem nivelul ambițiilor. Legate de contabilitate. Într-adevăr, acest aspect este foarte important, dar este în aceeași măsură foarte tehnic. Și calculele pe care le facem trebuie să sprijine obiectivele noastre. Așa că vom face tot ce putem pentru a evita lacunele și posibilitățile de eludare. Domnul Herbrand și domnul Aicaut au subliniat importanța negocierilor internaționale privind clima. Anunțul făcut recent de domnul Trump a fost o lovitură, într-adevăr, pentru procesul de negocieri. Dar, pe de altă parte, ne încurajează răspunsul um, majorității comunității internaționale, în special al Uniunii Europene și al statelor sale membre, de asemenea, avem uh, vești încurajatoare și din partea mediului de afaceri și uh, altor părți implicate care își reafirmă angajamentul față de punerea în aplicare a acordului de la Paris. De asemenea, ne bucură inițiativele statelor membre pentru atingerea obiectivelor legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În pregătirea COP23 de la Bonn, vom încerca să ne asigurăm de faptul că Uniunea Europeană continuă să aibă o contribuție importantă la punerea în aplicare a acordului de la Paris. și atingerea obiectivelor acesteia. Așa cum am mai spus, Sperăm să avem succes la uh, reuniunea Consiliului din octombrie. Doamna Donanu, vă mulțumesc pentru întrebarea legată de pachetul privind tratarea deșeurilor. Suntem hotărâți să continuăm negocierile cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord politic până la sfârșitul anului. bune practici privind gestionarea deșeurilor pe care Estonia ar putea să le împărtășească cu dumneavoastră. În primul rând, cred că aș putea sublinia sistemul de depozitare al ambalajelor, care funcționează deja din 2005. Uh, multe state membre și multe părți uh, interesate deja au efectuat vizite la fața locului pentru a vedea exact cum am organizat acest sistem. Domnul Herbranti și uh, doamna Conecna și dumneavoastră ați pus întrebări referitoare la pachetul energetic pentru iarnă. Președinția estonă se angajează să asigure echilibrul calitativ al, acestei, al acestor acte legislative și ne vom uh, baza pe munca făcută de președinția malteză și vom încerca să asigurăm progrese pe propunerea privind energia curată și ne vom concentra în special pe organizarea pieței energiei electrice, care este un aspect esențial pentru unea energetică. Mulțumesc! Mulțumim! Acum uh, dau cuvântul colegilor din a doua uh, rundă. Urmează doamna Șuierperic. De voorzitter van de Raad, voor de komst hier naartoe. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru. O întrebare încă nu a fost pusă și mie mi se pare foarte importantă. E vorba de Comisia Europeană, care pe 6 iunie a prezentat un plan de acțiune care prea patru priorități ale legislației ce privește natura și am văzut că această inițiativă care sunt programele de dezvoltare durabilă în Marea Nordului. Ce vreau eu să vă întreb e în ce fel președinția dumneavoastră va combate probleme, problemele din agricultură și din pescuit, dezvoltând în același timp Uh, problemele sub uh, Natura 2000. Și mă întreb cum vom putea conlucra. Trebuie să discutăm cu organizațiile de protecție a naturii. Uh, e vorba de aspecte foarte tehnice și v-aș invita să îi ascultați și pe cei care provin din asociațiile de agricultori, asociațiile de protecția mediului, am să merg și eu în delegație cu Angela Merkel, Merkel la uh, dresându-ne pescarilor și în uh, Olanda și trebuie să reflectăm cu atenție, sigur, cu toți suntem apărători ai naturii, dar asta nu e de ajuns. Nu ne putem mulțumi să protejăm natura fără a uh, reflecta la ceva urma. Trebuie să ținem să și de aspectele socioeconomice ale mediului. Mulțumim, spune președinta. Urmează domnul Parniu, vicepreședinte. Domnule ministru, domnule președinte, așa cum ați spus uh, în introducere, cele șase luni ale președinției dumneavoastră vor fi șase luni decisive pentru combaterea schimbărilor climatice nu doar din cauza COP23 de la Bonn în noiembrie, ci și eh, din cauza summitului internațional eh, asupra climatului de la Paris, pe care președintele eh, Macron l-a anunțat la G20. E o perioadă crucială, deci, pentru că, așa cum și dumneavoastră ați reamintit, Președintele Trump a decis să retragă Statele Unite din acordul de la Paris și asta în ciuda opoziției unanime în întreaga lume. E o decizie Uh, prin excelență izolaționistă și protecționistă. Mai știm însă că lumea economică 30 de state din cele 50 americane, dar și societatea civilă, se mobilizează în Statele Unite tot mai mult împotriva acestei decizii a lui Donald Trump. Eu cred că președinția uh, estoniană trebuie să ia la rândul ei o inițiativă pentru a permite atât la COP23 cât și la summitul uh, internațional de la Paris să ia măsuri comune, inițiative comune cu întreprinderile și statele americane, orașele, municipalitățile americane care au decis să rămână în acordul semnat de președintele Barack Obama în decembrie 2015. Până la urmă, domnule ministru, care sunt proiectele dumneavoastră pentru ca acest dialog cu americanii favorabili acordului de la Paris uh, să poată avea loc în cele șase luni uh, ce ne stau în față. Mulțumim. Doamna Gerling, din nou. Nu, mulțumesc. Atunci, doamna Meissner. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Aici sunt. Uh, am o întrebare legată de o temă pe care o tratăm în momentul de față. Este o comunicare a Comisiei cu privire la guvernanța oceanelor. Bineînțeles, uh, Marea Baltică nu-i uh, ocean, dar are o coastă tare importantă și pentru dumneavoastră e cu atât mai importantă. Să ne amintim că această temă este una importantă, cel puțin uh, la nivel european. Vreau să vă întreb în ce măsură sănătatea oceanelor este o prioritate și pentru dumneavoastră. Vă pun această întrebare nu doar pentru că, iată, ne ocupăm de această comunicare, ci și pentru că Estonia are, până la urmă, o coastă importantă, o coastă la o mare nu tocmai sănătoasă. Da, lucrurile se îmbunătățesc în, în Marea uh, Baltică, dar nu suficient de repede. Vreau să vă întreb cât de important este subiectul pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Eck. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența uh, Uh, în fața noastră astăzi. Vă mulțumesc pentru prezentarea programului dumneavoastră ambițios. Vă mulțumesc pentru că ne oferiți posibilitatea de a vă adresa întrebări. Și iată, vin la întrebări sau trec la întrebări. Raportul uh, colegului Dens cere Comisiei să pună accent și pe emisiile de metan. Știm că metanul este de 25 de ori mai poluant decât dioxidul de carbon și știm de asemenea că metanul este produs în special de animale, efectivele de animale. Și trec iată la întrebare. Veți uh, lupta într-o manieră activă pentru reducerea emisiilor de metan? Vreau să vă întreb dacă veți avea curajul de a discuta despre o posibilă reducere necesară a efect, eh, efectivelor de animale la nivel european. O astfel de reducere ar duce de asemenea la îmbunătățirea situației din perspectiva biodiversității, la scăderea poluării eh, apei freatice, etc. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Domnul Faria. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule ministru, bun venit. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și ambițiile pe care le prezentați, în special în combaterea schimbărilor climatice. Acum că Statele Unite părăsesc acordul de la Paris, în ciuda celor spuse de colegii mei, și anume că există multă opoziție din partea societății civile, civile anumitor municipalități uh, și anumitor state americane. Uh, am și eu o scurtă întrebare. Cum știți, poate în septembrie Comisia va adopta o strategie în ce privește plasticul și în special deșurile din oceane, însoțită de măsuri concrete imediate problema solicită un răspuns colectiv global. Peste un milion de uh, peturi uh, se adaugă în fiecare minut mediului conjurător, uh, reprezintă o amenințare uriașă. Ați putea să ne spuneți care sunt prioritățile reale, concrete, măsurile președinției estoniene pentru a contribui la protejarea oceanelor noastre și a mediului marin și ce uh, se va prezenta la Malta la viitoarea conferință pentru oceane. Mulțumim, domnule Faria, spune președinte. Acum, doamna Gutelam. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, pentru prezență. Vreau să spun câte ceva despre ETS și solidaritate. În Uniunea Europeană, solidaritatea, solidaritate pentru politica de climă, înseamnă că întreaga societate trebuie să-și aducă contribuția la eforturile comune de a combate încălzirea globală. Toată lumea are responsabilitatea. Asta înseamnă inclusiv sectorul maritim, care astăzi este singurul sector ce nu are niciun fel de țintă pentru reducerea emisiilor. Toate aceste emisii riscă să crească cu 250% până în 2050 ce perspectivă e asta pentru viitor? Nu e acceptabil și, prin urmare, după propunerea Parlamentului pentru uh, ca și sectorul maritim să intre în schema ETS, se estimează că asta nu se va întâmpla înainte de 2023. Solidaritatea mai înseamnă că nimeni nu e lăsat în urmă. Tranziția către uh, o societate uh, decarbonizată nu vizează pe lucrători, pe uh, cei care trăiesc în regiuni cele mai impactate. Uh, e vorba de fonduri de tranziție pentru educație, crearea de noi uh, afaceri, dar trebuie să ne asigurăm că nimeni nu e lăsat în urmă în acest uh, efort către decarbonizare. Și aș vrea să vă întreb cum veți aborda aceste două teme în dosarul ETS. Domnul Lainan acum. Uh, yeah. uh, that's become, uh... Bun venit, domnule ministru. Domnul Gerbrandi v-a lăudat plasa, e într-adevăr frumoasă. Eu laud și cravata. Uh, Uh, primim uh, de obicei cravate, dar să știți că nu, nu sunt neapărat cele mai utile cu putința, dumneavoastră însă poate fi purtată. Vă urez mult, mult succes la conferința de la Bonn. Vom vedea cum va reacționa, vor reacționa Statele Unite ale Americii, cum va reacționa Turcia. S-ar putea să fie nevoie de noi alianțe. Poate că uh, acea alianță a marilor uh, ambiții va trebui să fie din nou uh, pusă în prim plan. E important să atragem cât mai mulți uh, um, cât mai multe state care, cât mai multe state care gândesc la fel ca și noi. De asemenea, vreau să vă salut prioritatea legată de eco-inovare. Iată, prin uh, eco-design, putem să creăm produse care sunt bune de la bun început. Iată, eco-inovarea trebuie să fie în prim planul ambițiilor europene. Aș fi pus uh, întrebări legate de protecția naturii. Uh, avem un plan de acțiune pe tema aceasta, dar nu avem bani la dispoziție. În timpul președinției estone se, va, se vor începe discuțiile privind viitorul CFM. E clar că pentru biodiversitate, pentru protecția naturii, avem nevoie de fonduri mai multe. Și după aceea, la PAC, uh, banii de la pilonul 1 ar trebui să fie trecuți la pilonul 2 pentru a avea mai multe fonduri la dispoziție. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Chair. <coughs> um, I'm also pleased. Domnul Brennan, mă bucur și eu să văd că sunteți cu noi astăzi, domnule ministru, și ca membru socialist britanic sunt de două ori mai bucuros, pentru că altfel trebuia să-l ascultați pe Michael Gow în locul meu. Acum, doar cu două ore în urmă am votat aici în această sală um, regulamentul Lucef și unii au dorit să dileze ambițiile din propunerea comisiei, dar aici, în Comisia Envi, am reușit să combatem această tendință și ca să susțin ce a spus Basta la vers, vă rog să mențineți acest nivel înalt al ambițiilor pentru LULUCEF eh, pentru durata președinției dumneavoastră, eh, pentru că eh, e foarte important pentru votul nostru final să ne ajute și Consiliul. Și am reușit să obținem susținere dincolo de culoarea politică, tocmai pentru a uh, stimula construcția exclusivă din lemn prin uh, LULUCEF. Pentru că, la fel ca și copacii, uh, precum copacii, construcțiile din lemn captează carbonul și uh, mai mult decât atât, limitează producția de uh, ciment. Deci e o situație care aduce un câștig dublu. Vă arăt aici o construcție din Canada de 18 etaje care a înlocuit oțelul, cimentul și în plus captează carbon. În Viena se va construi o clădire de 24 de etaje, va fi gata uh, anul viitor. Este o clădire alcătuită complet din lemn. De unde și apelul meu? Dacă ați putea uh, stimula astfel de construcții din lemn în întreaga Uniune Europeană pe durata uh, mandatului dumneavoastră, ar fi grozav. Pentru că uh, paradoxul face că astăzi, cu cât o țară dispune de mai multe păduri, cu atât mai puține clădiri din, uh, din lemn are. Uh, e situația țărilor scandinave, e o situație care trebuie să se schimbe și, uh, sigur, reglementările ce privește incendiile trebuie adaptate, dar noi sperăm că odată ce vom vota LULCF, aceste ambiții înalte, cum spuneam, să fie menținute și grație intervenției dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Există și alți colegi care ar dori să intervină în acest moment? Dacă nu, atunci încheiem astfel a doua rundă de întrebări și îi dau cuvântul domnului ministru pentru răspunsurile dumnealui. Mă rog. Mulțumesc. Au fost multe teme complexe, însă voi face tot ce îmi stă în putință pentru a uh, aduce uh, un răspuns preocupărilor pe care le-ați exprimat. Întâi, doamna Schreier-Piric vorbea despre găsirea unui echilibru între conservarea, păstrarea, protejarea naturii și interesele tuturor părților interesate. Sunt de acord cu dumneavoastră că pentru a avea succes în protejarea naturii trebuie să implicăm pe toată lumea, toate părțile interesate. Și toți trebuie să înțeleagă care e folosul pe care îl aduc acțiunile noastre. Și în acest sens, Trebuie să implicăm în orice proces toate părțile interesate, trebuie să discutăm care sunt uh, rezultatele pentru viața socială și efectele mm, asupra uh, industriei. Doar în acest fel putem să avem uh, pe toată lumea alături de noi și să obținem un succes. Consiliul și-a adoptat concluziile bazându-se pe uh, planul pentru natură, solicitând comisiei să monitorizeze acest plan de acțiune în cooperare cu statele membre și celelalte instituții europene. Știu că Parlamentul European a susținut de asemenea acest plan de acțiune și abordarea um, cu mai mulți uh, parteneri, cu toate părțile interesate pentru uh, îndeplinirea acțiunii. Domnule Parnieu, în ce privește un eventual dialog cu industria uh, și cu alți parteneri potențial din Statele Unite. urmare a întâlnirii ministeriale informale ce va avea loc la Tallinn în această săptămână vineri, tocmai vineri aceasta, vom discuta situația în negocierile internaționale privind climatul și aștept cu interes o negociere constructivă, iar uh, tema implicării altor părți interesate din Statele Unite va fi uh, discutată la ședința de vineri, cum spuneam, și eu sper să ajungem la o soluție și la un acord uh, comun. Domnule Faria, m-ați întrebat despre strategia în ce privește plasticul. Ați menționat că plasticul ne înconjoară de peste tot azi și sunt de acord Există previziuni potrivit cărora, dacă continuăm în același ritm, ar putea exista mai, de, de, mai devreme sau mai târziu mai mult plastic în oceane decât pește. Deci este un subiect extrem, extrem de important și mai ales uh, acțiunile în acest sens sunt foarte importante. O strategie pentru plastic uh, va fi un instrument extrem de util în acest sens. Așteptăm rezultatele Comisiei Europene în pregătirea acestei strategii uh, pentru plastic. Dar între timp, pachetul deșeuri este la fel de important și abordează și el uh, oceanele, să nu uităm. La fel ca domnul Maester, m-ați mai întrebat despre felul în care uh, președinția noastră va juca un rol în protecția oceanelor. Desigur, vom participa uh, la conferința de la Malta. și chiar mă bucur că în sfârșit oceanele capătă o atenție sporită, pentru că e nevoie de asta, în seama de diversele amenințări la adresa sănătății viața din oceane. E adevărat, și noi avem o lungă coastă și ne preocupă um, soarta oceanelor. E important să ne concentrăm pe implementare a obiectivului pentru dezvoltare durabilă numărul 14, conferința pentru oceane a ONU, care a avut loc în iunie, a ajutat tocmai a atrage atenția opiniei publice la problema oceanelor. fostul ministru estonian al mediului, predecesorul meu, Marco Pomeranț, a fost vicepreședinte la această conferință ONU. Deci vom continua să fim la fel de activi pe această temă. Domnule Brennan, Mi-ați adresat o întrebare despre Lulucev și mi-ați atras atenția la nivelul ambițiilor din acest dosar. Așa cum am mai menționat astăzi, e un dosar foarte tehnic, foarte complicat, cu multe aspecte ce țin de contabilitate până la urmă. Și cu cât vom utiliza mai bine lemnul și produsele derivate din lemn, sigur că vom putea aduce soluții de aur pentru multe state membre. Poate că lemnul e unul dintre răspunsurile la întrebările pe care multe state membre și le pun. Și mă bucur că ați menționat casele din lemn, pentru că Pot să vă spun, țara mea, Estonia, este un uh, exemplu de succes în acest sector. Estonia este uh, la nivelul UE țara care exportă cele mai multe case din lemn. Deși trebuie să recunosc că observația dumneavoastră e de asemenea adevărată, anume că exportăm aceste case din lemn și plin de succes, dar Poate că ar trebui să fim ceva mai ambițioși și cu casele de la noi. Doamna Guteland m-a întrebat despre ETS și diversele sectoare de transport. Înțeleg preocuparea dumneavoastră, recunosc problema și anume că diferitele sectoare de transport pot fi neliniștite de uh, un eventual tratament inegal. Uh, de la un sector la altul. Și asta privește și sectorul aviației, uh, sectorul maritim, uh, calea ferată, transportul rutier și vedem că uh, soluția pentru sectorul maritim trebuie să fie o soluție la nivel global și aceste discuții, cadrul pentru aceste discuții este IMO, Organizația Maritimă Internațională. Domnul Leinen a întrebat despre disponibilitatea resurselor financiare, în special pentru proiecte ce țin de uh, protejarea, conservarea naturii. Sunt de acord, uh, e un aspect decisiv și e important ca noul cadru financiar multianual să vedem ce se poate face, ținând seama și de prioritățile noastre, în special ecoinovarea, tocmai pentru a găsi, poate, acolo soluții bune pentru a finanța proiecte de ecoinovare, încercând să susținem lansarea lor. Am putea să aduce schimbări majore în multe sectoare. Au existat și întrebări despre pachetul de energie și alte teme care cad în responsabilitatea colegilor mei din guvernul estonian și voi fi bucuros să revin uh, cu răspunsul la aceste întrebări în scris, odată ce voi obține informațiile suplimentare necesare. Răspunsându-vă, deci, în scris. Asta ar fi. Mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă dorim mult succes pentru președinția estoniană și ne bazăm pe dumneavoastră să îi convingeți pe colegii dumneavoastră astfel încât să progresăm cu toții pe dosarele atât de importante pe care lucrăm. Mulțumesc foarte mult și încă o dată mult succes! Mulțumesc la rândul meu. Aștept cu interes cooperarea noastră.